Okay, colleagues, we're starting a bit late, but I think we can. Dragi colegi, începem destul de târziu, dar cred că putem să facem totuși câte ceva. Sper că ați petrecut o vacanță de Paște frumoasă, să v-ați întors cu forțe proaspete la muncă, dar uh, avem și săptămâna viitoare alte zile libere, uh, întâi mai și așa mai departe, plus plenară, plus 5 uh, mai și așa mai departe. Vreau să vă spun că la punctul 15 domnul Cologlu nu poate să fie prezent printre noi. Începem punctul 12. E vorba de avizul privind corupția în țările terțe. Eu zic să avem o discuție conectată cu uh, discuția pe amendamente, iar data de depunere acestora este pe 3 mai. O să găsesc această dată și o să vă comunic. Această dată nu poate fi modificată. Pe 3 mai, vă spunem, la 6 și jumătate seara, deci, la următoarea ședință, dezbaterea pe acel aviz și apoi amendamentele care vor fi depuse până la data prevăzută, ordinea de zi este în regulă, o putem uh, vota. Un anunț, dacă îmi permiteți, miercuri, uh, Comisia noastră împreună cu Comisia Europeană organizează un eveniment special pentru a coopera, uh, co-memora Rana Plaza avem și un raport în plenară al uh, doamnei Lola Sanchez și avem deci o comărare a acestei tragedii de la Rana Plaza împreună cu comisarul mm, Mimița la 1 ci, uh, la sala 1 5G3, mă scuzați, miercuri. Deci vă invit la acest eveniment. Vom vorbi despre comerț liber schimb, și alte evenimente. Sper că veți veni. Nu mulți colegi uh, vor veni, dar totuși ar fi bine să fie mulți uh, prezenți. În orice caz, lumea se întoarce din uh, vacanță, încetul cu încetul. Sper că vom avea și prezențele și la ora 1 este acest eveniment. Punctul 3, procesul verbal de pe 23 februarie, la dosar, nicio problemă, nicio remarcă s-a consemnat și atunci este aprobat în sfârșitul acestei ședințe. Și la punctul 4, tot la fel, e vorba de recomandări decizii ale coordonatorilor, e vorba de uh, un document uh, pe care puteți consulta. Dacă aveți remarci, uh, consultații pe cei de la secretariat și atunci toate aceste procese verbale vor fi considerate ca adoptate punctul, fa, punctul 5, anunțuri din partea comisiei și vă rog să le faceți, aveți cuvântul. Mulțumesc, o să fim uh, succinți. Pe 3 mai, alta reprezentantă, doamna Mogherini și comisia vor prezenta o, uh, un, uh, un document referitor la parteneriatul UE uh, Africa. E vorba de o serie de priorități strategice în ajunul sau înainte de summitul respectiv din noiembrie și ca reacție la evoluțiile actuale uh, în ceea ce privește politica internațională, dezvoltarea durabilă, etc. Serviciul European de Acțiune Externă și DG AFCO vor face tot ce e posibil pentru a organiza această discuție, pentru a discuta documentul respectiv și contăm și pe prezența dumneavoastră. Mulțumim! Da, cred că ne dorim și noi o astfel de prezentare în sânul comisiei noastre și ne-am pus de, de acord când vorbim despre rapoartele din propria inițiativă să avem o astfel de, un astfel de raport referitor la Africa. Pentru noi este un subiect cheie și te dorim să menținem legătura cu dumneavoastră și vom vedea cu secretariatul când vom găsi un moment pentru a îl avea pe comitarul de resort sau poate chiar pe noastră reprezentantă să vină să ne prezinte această strategie, dar vom vedea exact la ce dată, cât mai curând posibil. Mulțumesc foarte mult! Săptămâna viitoare, deja ne găsim în luna mai, săptămâna viitoare. Punctul 6. Doamna Schlein e pe drum și o să vină dintr-un moment în altul. Atunci, la punctul 7, nici domnul de la punctul 7 nu este prezent în sală. Nu știu dacă cineva din echipa doamnei Schlein poate să ne confirme că da, într-adevăr, este pe drum. Dragi colegi, haideți să așteptăm și să vedem când vine doamna Schlein. Yeah, there is something actually. Half past five today. Just Astăzi, la 5 și jumătate, avem un vot foarte important. Foarte important acest vot. Anunțați-vă grupurile, ceea ce privește um, bugetul pentru dezvoltare durabilă împreună cu cei de la AFET și de la buget la sala 3550. Uh, foarte important acest vot Vă rog să fiți prezenți. La 5 jumătate avem acest vot în comisie comună cu celelalte comisii. Da, vreau să spun și eu ceva. Suntem o comisie mică și trebuie să fim prezenți acolo pentru a promova cauza dezvoltării durabile. Da, aveți mare dreptate. Votul va, se va petrece. Domnul Frunzulică e raportor din umbră nu e prezent, dar e ceva deosebit de important. În orice caz, așteptăm pe doamna Schlein până una alta. Probleme cu zborurile se pare în această luni. I say to the groups as well that... Vreau să vă spun câte ceva. Ideea era să votăm astăzi și să mai votăm și dacă uh, vom avea triloguri sau nu. Vom vedea în ce măsură avem vorumul necesar pentru a putea merge la trialog. Eu sper că grupurile politice, politice în toate cele trei comisii se străduiesc să obțină acest quorum de 71 de membri necesari. E vorba de un quorum important, semnificativ pentru o luni după masă și asta vreau să vă spun că da, vom avea și o verificare suplimentară a regulilor, a uh, membrilor necesari. O să-i dăm lui Eli Schlein un minut să-și tragă sufletul, așa că fac o prezentare. Punctul 6, așadar, de pe ordinea de zi, acțiunea UE pentru sustenabilitate. Cum, după cum știți, dragi colegi, a trecut mai bine de un an de la publicarea agendei 2030. Comisia are acum un pachet de comunicări privitoare la implementarea acestei strategii atât pe plan european cât și în afara Europei. E vorba și de Consensul pentru Dezvoltare, care este în curs de negociere la Comisie. Pe de altă parte, mai avem o comunicare din partea Comisiei Europeană în legătură, în legătură cu următorii pași pentru dezvoltarea durabilă în Europa. Domnul Timmermans, vicepreședinte, este, comisar, este responsabil pentru asta. Comisia ENVI este responsabilă pe fond cu domnul uh, Dans ca și raportor. Uh, această strategie, comunicarea mai bine zis, trebuie să fie adoptată în jur de 20 iunie. Noi avem un aviz pe care l-am adoptat și doamna raportor din partea noastră este doamna Schlein și dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, îmi pare foarte rău că am întârziat, am fost la Comisia Libi. Libe. 2030 este o agendă foarte ambițioasă, foarte completă, cu un potențial transformativ deosebit E vorba de o serie de priorități interconectate și de măsuri urgent de luat. Uniunea Europeană în acest demers trebuie să țină cont și de scenariile internaționale. Uniunea Europeană trebuie să joace un rol deosebit în atingerea acestor obiective de dezvoltare durabilă, iar planurile naționale de profil sunt un lucru esențial, dar nu suficient. Aceste planuri trebuie să fie completate de o strategie comună și de uh, un cadru european de implementare a acestor obiective. Instituțiile europene trebuie să contribuie la coordonarea între statele membre, să coordoneze acțiunile, etc. Um, și vreau să vă spun că împreună cu doamna uh, Eva ne găseam la New York uh, după adoptarea acestei agende și acum uh, salutăm următorii pași făcuți de comisie în acest sens, dar ne așteptăm la și mai mult. Această comunicare, de pildă, nu aduce o foaie de drum clară în ce privește implementarea și nici nu schițează o strategie cuprinzătoare, ci mai mult este un repertoriu, un repertoar de inițiative existente. Trebuie să ne asigurăm că atât politicile interne cât și externe se aliniază acestor obiective de dezvoltare durabilă, ă, promovând coerența. Această o strategie cuprinzătoare este important ă, de adoptat. Ă, trebuie ca aceste obiective să fie promovate cât mai bine controlul, revizuirea uh, întregului proces trebuie să aibă loc în cooperare cu instituțiile europene, cu Parlamentul și cu ONG-urile. Implementarea agendei 2030 uh, reprezintă și o miză financiară deosebită. Justiția fiscală, transparența sunt obiective importante pentru a asigura că există resurse suficiente financiare pentru a implementa Agenda 2030. Rolul finanțelor private este și el important pentru a acoperi acei 2,5 uh, de milioane care, miliarde care sunt necesare anual pentru aceste obiective. Iar sectorul privat trebuie să fie monitorizat în acest demers uh, și în cheltuirea acestor bani pentru a servi cauzelor uh, evocate și pentru o producție durabilă peste tot în Europa și în lume. Iar politica comercială europeană trebuie să se alinieze obiectivelor din Agenda 2030 și să promoveze lanțuri valorice uh, durabile cu principiul due diligence care să fie aplicat întregului lanț de distribuție și așa mai departe. De asemenea, migrația este o provocare internațională, trebuie făcute eforturi uh, în acest sens, iar Comisia Europeană trebuie să-și reajusteze politica în acest sens, dar și statele membre să o facă, mm, considerând migrația un factor important în uh, succesul adoptării acestor uh, obiective durabile. Provocările sunt mari, însă cu voință politică bună se pot face multe pentru a promova aceste obiective. Nimeni nu trebuie să rămână în urmă. Este important, de asemenea, ca comisia noastră să aibă o contribuție importantă la acest raport și voi lucra cu toți colegii în acest sens și aștept în răbdare și comentarii. Mulțumesc foarte mult! Toți raportorii în umbre, de fapt nu toți sunt prezenți, dar dau cuvântul unora dintre cei uh, prezenți. Citesc o remarcă în numele uh, uneia dintre colegii mei care trebuia să ia cuvântul, dar nu a venit. Dragi colegi, aș dori să vă mulțumesc. Uh, să mulțumesc și eu doamnei Schlein pentru munca sa și ca raportor în umbră pentru PPE vreau să vă fac cunoscute câteva idei. În septembrie 2015, ONU a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un cadru uh, foarte ambițios. Comisia, um, Comitatea Internațională s-a pus de acord asupra abordării acestor uh, probleme mari de astăzi. Lumea s-a schimbat foarte mult în ultima vreme, probleme demografice, mutații și probleme de mediu. Populația globală crește cu aproximativ 80 de milioane fiecare an. Până în 2050, 70% din populația mondială va locui în orașe, chiar dacă uh, rata generală de creștere demografică se încetinește, tot uh, se vor adăuga populației mondiale între 2000 și 2050 uh, mai multe miliarde de persoane, dintre care 1,3 numai în Africa iar majoritatea săracilor în același orizont de timp, um, majoritatea populației sărace se va concentra numai în anumite părți ale lumii și mai cu seamă în Africa. Avem și impactul um, migrației aici. Lumea părăsește țara de origine din cauza problemelor care se acumulează în aceste țări. Trebuie ca toate aceste măsuri să se potrivească și cu drepturile și valorile fundamentale ale uh, oamenilor. Drepturile acestea trebuie să fie garantate atât uh, de către Uniunea Europeană cât și de comunitatea internațională. Apoi, agricultura sustenabilă este foarte importantă uh, pentru obținerea obiectivelor din Agenda 2030. Foarte uh, mulți oameni depind de agricultură pentru a-și duce viața și foarte mulți sunt dependenți de comerțul cu anumite materii prime numai. Malnutriția și creșterea productivității sunt uh, lucruri care pot fi de asemenea afectate uh, de uh, atingerea acestor obiective. În Africa, sectorul uh, agricol și alimentar este foarte important pentru a crea locuri de muncă pe termen mediu și lung. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc frumos, doamna Hautala, urmează. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc Eli pentru un proiect de raport foarte bun. Cred că are toate părțile esențiale la care m-aș fi putut gândi și eu. Trebuie să subliniem că agenda ODD acum este universală. Este binevenită sugestia că trebuie să existe un plan de executare cu obiective și termene limită și metodologie de coordonare între UE și statele membre. Aici ai Uh, asta este sublinie la alineatul 2 din aviz, cred. De asemenea, cred că proiectul de aviz subliniază nevoia de a avea politici de migrație bazate pe dovezi. Este, a venit vremea, de fapt, să insistăm pe acest lucru. Se vorbește tot timpul despre mijloace și obiective, se vorbește despre criza migrației, însă sunt folosite de uh, Uh, sunt folosite însă măsuri care nu pot fi func- funcționale pe termen lung uh, și practic se distorsionează folosirea ajutorului pentru dezvoltare. Așadar, consider ca și tine că este foarte importantă sublinierea uh, importanței asistenței pentru dezvoltare în eradicarea sărăciei. De asemenea, m-aș putea gândi la o propunere uh, cei 0,7% trebuie să fie direcționați spre țările cele mai puțin dezvoltate, însă trebuie să ne asigurăm că oferim sectorului privat finanțare durabilă și tocmai asta votăm astăzi uh, când votăm pentru fondul, raportul pentru Fondul uh, European pentru Dezvoltare Durabilă. Așadar, Parlamentul are o poziție, va avea o poziție foarte bună pentru întâlnirile tripartite care urmează. S-a muncit mult în ceea ce privește indicatorii alternativi de bunăstare și cred că a fost nevoie de eforturi mari în acest sens la reuniunea Rio Plus. Um, Atunci când vorbim despre rolul sectorului privat, putem să adăugăm uh, că avem nevoie de principii și reglementări uh, solide în ceea ce privește cooperarea. Președinte, mulțumesc foarte mult. Nu am uh, văzut să mai vrea și altcineva să intervină. Nu, îmi cer scuze. Niin, olen, olen tuolta Alderyhmän puolesta. Domnul Vairiner. Mulțumesc. Eu sunt raportor din umbră din partea ALDE și m-am familiarizat cu acest subiect. Cred că Eli a făcut un aviz bun, este o bază bună de discuții, are multe aspecte pozitive, însă aș dori să intrăm mai mult în miezul acestui aviz și trebuie să hotărâm care este rolul nostru cu acest aviz. Sigur, raportul de la Envy se concentrează pe impactul asupra mediului și cred că noi ar trebui să ne concentrăm pe următoarele. Dezvoltarea societății felul în care poate să promoveze Uniunea Europeană respectarea drepturilor omului, uh, instituirea democrației în Uniunea Europeană și în alte părți din lume. De asemenea, am putea să ne concentrăm pe efectul regional. Trebuie să promovăm Uh, bunăstarea și dezvoltarea zonelor rurale, orașelor mici și trebuie să existe de asemenea o interacțiune apropiată între zonele urbane și cele rurale. Anumite materii prime pot să fie reciclate în agricultură, de exemplu. Mă refer aici la resurse naturale variate, trebuie să fim foarte atenți la rolul agriculturii. Trebuie să oprim, să încetinim, de fapt, dezvoltarea megalopolisurilor, pentru că nu este sustenabilă și este și negativă, are un impact negativ asupra mediului. Așadar, cred că trebuie să avem un impact asupra dezvoltării regionale și, firește, este importantă și coerența între politicile noastre și trebuie să fie subliniată. În politica referitoare la țările aflate în curs de dezvoltare și uh, politicile intra-UE, trebuie să punem în aplicare principiile comune ale dezvoltării durabile și ODD-urile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul Comisia. Doamna Maria Aureli Vena are cuvântul sau domnul Van Lugan, cine dorește să intervină. Vă rog să vă prezentați. Mulțumesc, tinerelva. Lucrez la Secretariatul General al Comisiei și mă ocup de uh, comunicațiile referitoare la agenda comunicarea referitoare la Agenda 2030. Mulțumesc raportoarei și ceilalți, celorlalți membri care au intervenit pentru observațiile și pentru sugestiile lor pe marginea comunicării Comisiei. Dorim să vă amintim că noi, Comisia și UE, avem un rol de lider în Agenda 2030 și dorim să îl păstrăm. Tocmai de aceea, în comunicarea din noiembrie, am subliniat două filiere. Prima, prima ar fi um, înglobarea ODD-urilor în uh, cadrul de politici european. Ideea că dezvoltarea durală, durabilă este un uh, principiu pentru politicile noastre și folosirea um, principiilor de mai bună reglementare uh, sunt de asemenea subliniate ele ne ajută în obiectivele noastre. A doua filieră pe care am propus-o este uh, o viziune pe termen lung și uh, remodelarea politicilor uh, um, de dezvoltare după 2020. În acest sens și-a prezentat și președintele Juncker Cartea Albă cu privire la viitorul Europei. Ea marchează începutul unei unor eforturi în 27 de state membre pentru viitorul Uniunii Europene. Oricum, noi suntem nerădători să cooperăm cu dumneavoastră în acest sens, în am, pe ambele filiere și avem un document de follow-up care ar putea să vă intereseze. Este vorba despre exploatarea potențialului globalizării. Uh, de asemenea, Um, mi se pare că în două sau trei săptămâni va ieși acest document, va fi publicat și sperăm să putem organiza o dezbatere pe marginea lui. Noi, Comisia, dorim să subliniem că Agenda 2030 este responsabilitatea noastră a tuturor, nu doar la nivel european, ci și la nivel uh, național, regional și local. Însă autoritățile nu pot să facă singure toată treaba, trebuie să fie implicate, implicată societatea civilă, mediul de afaceri, ONG-urile și așa mai departe. Tocmai de aceea Comisia a lansat o platformă mm, multipartită în care să se implice toți actorii interesați. Uh, urmează să fie lansat anul acesta și vă vom oferi mai multe informații când va veni momentul. Mulțumesc! Președinte, mulțumesc foarte mult! Mai dorește cineva să intervină de la comisie? Nu. Doamna Schlein are cuvântul acum. Mulțumiri raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor și mulțumiri și Comisiei pentru informațiile interesante, mai ales în ceea ce privește această platformă pe care ați menționat-o. Așteptăm chiar mai multe informații. Am luat act de toate sugestiile și contribuțiile dumneavoastră și firește putem să discutăm adăugarea acestor aspecte propuse de dumneavoastră la proiectul de aviz pentru a-l îmbogăți. După cum a spus și Pavo, uh, Envy, Comisia Envi are propria sa perspectivă și noi trebuie să uh, o avem pe a noastră și să o vedem reflectată în documentul final pentru ca acesta să fie mai echilibrat și din punctul de vedere al uh, DV. Vă mulțumesc și așteptăm să colaborăm. Mulțumesc. Termenul limită pentru amendamente este 3 mai la ora 12. Văd că domnul Corao a ajuns, așa că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi și așa cred că vom termina mai devreme, vom analiza impactul comerțului internațional și al politicilor comerciale ale UE pe lanțurile de valori globale. Este vorba despre un raport INTA. Noi suntem competenți pe aviz și dorim să vedem dacă politicile UE sunt, dacă ele corespund um, uh, realității comerciale. Am lucrat pe dosarele referitoare la FLECT, la uh, textile, la minerale din zone de conflict. Aveți avizul, proiectul de aviz în, uh, în uh, dosare și acum dau cuvântul raportorului. Mulțumesc, domnul președinte. Se pare că am ajuns exact la timp. După cum spuneați, am văzut că Parlamentul uh, este din ce în ce mai interesat de dimensiunea drepturilor omului în comerț. Am văzut asta în dosarul referitor la textile, la mineralele de conflict, la FLEG și așa mai departe. Iar grupurile politice se pare că împărtășesc aceeași viziune pentru că amendamentele acest sens întotdeauna sunt votate cu mare majoritate în Parlament. Deci, Parlamentul este din ce în ce mai interesat de această dimensiune în sectorul comercial, în, din păcate Comisia se pare că nu. Amendamentele depuse de diferite grupuri politice se pare că merg în aceeași direcție adesea și nu există în general um, divergențe mari. Așa am reușit să facem 22 de amendamente de compromis și le-am uh, putut deja trimite altor grupuri. Mâine vom avea reuniunea raportorilor din umbră pentru a finisa textul. Cred că vom avea un mediu de lucru constructiv și cred că textul care va rezulta va fi foarte clar. Din păcate, trebuie să fac și o observație negativă. Pe de o parte, Parlamentul uh, Parlamentul și grupurile politice au o uh, viziune um, aproximativ similară referitoare la răspunderea corporatistă, însă uh, Comisia se pare că nu este de acord cu noi. DigiTrade ne-a spus uh, de multe ori acest lucru. Și de multe ori s-a opus cererilor noastre. Știm că raportul cu privire la responsabilitate corporativă a fost aprobat uh, cu mare majoritate anul trecut, însă nu am văzut niciun uh, efect pozitiv din partea Comisiei, niciun răspuns pozitiv. Comisia DROA a rugat uh, a rugat Comisia Europeană să răspundă, însă Comisia nu a făcut asta. Acest raport al INTA este o ocazie bună de a reitera câteva concepte cheie și pentru a cere o implementare co- completă a ceea ce s-a cerut în octombrie. Mă voi vedea cu raportorii din umbră mâine pentru a uh, Uh, completa avizul și le mulțumesc colegilor pentru contribuția lor la acest aviz. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc foarte mult. Dorește vreun coleg să ia cuvântul? Doar pe doamna Hautala o am aici pe listă. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Ignacio, că sunt convinsă că amendamentele propuse de tine vor fi foarte valoroase, dar cred că trebuie să întrebăm comisia înainte. Am purtat o discuție destul de îndelungată privind uh, aplicarea celor principii orientative din partea ONU și dacă se poate acea inițiativă interguvernamentală care a fost introdusă de Ecuador la Consiliul pentru Drepturile Omului de la ONU. Aș dori să te întreb care este poziția ta acum. Care este relația dintre aceste două procese? Se exclud reciproc unde ar trebui să ne concentrăm eforturile. Te întreb pentru că înțeleg că la comisia au existat îndoieli privind această inițiativă a Ecuadorului. La ora actuală se pare că lucrul cel mai important reprezintă punerea în aplicare a principiilor pe care le-ai amintit. Cum stau lucrurile așadar? Cred că reprezentantul comisiei tocmai a intrat în sală. Nu e domnul Schoenfeld. Mi s-a spus că a venit cineva de la comisie, dar nu. Calendarul stabilit pentru această comisie nu a fost unul uh, corespunzător. Iată de ce reprezentantul comisiei nu e în sală Va trebui așadar să le repetăm întrebările pe care le avem dacă ajung în sală. Domnule Seinfeld, ca raportor din umbră, doriți să luați cuvântul? Doriți să interveniți? Mulțumesc foarte mult. Dacă am înțeles bine, E vorba despre următorul subiect. Încă o dată, doamnă președinte, dacă înțeleg bine, e vorba de lanțul de valoare. Îmi cer scuze, tocmai am ajuns uh, la ședință, cineva îmi face semn că da, e punctul corect, da, crearea de valoare în lanțul de valoare. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, am uh, avansat un pic ne-am mișcat mai repede, Ignacio Corau este raportorul din umbră, iar acum au cuvântul raportorul din umbră. Bine. Mulțumesc, spune domnul Seinfeld. Da, um, ați um, practic uh, sărit cu o oră peste program, dar înainte de toate aș dori să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră, care în parte nu sunt în sală. Părerea mea referitoare la acest proiect de aviz este că e unul deosebit de echilibrat și reflectă situația reală din uh, piața Uniunii Europene, din statele membre, Poziția este una fundamentală pentru dezvoltarea atât socială cât și economică. Pe de altă parte, este, bineînțeles, deosebit de greu pentru că ar trebui să putem uh, face modificări rapide, mai ales având în vedere acest lanț de valoare care ne interesează pe noi, europenii. Cred că um, noi, europenii, trebuie să ne reflectăm caracteristicile principale și nu cred că putem prelua idei fără a le verifica înainte. Există, bineînțeles, câteva amendamente de comp, amendamente pe care le vom înainta, 13, 22 de amendamente de compromis au fost uh, redactate în urma analizei tuturor amendamentelor. Mi se pare un compromis rezonabil, o decizie luată de curând dar am aruncat deja o privire asupra acestora și pot să vă spun că s-a dat curs principalelor noastre solicitări. În amendamentele de compromis se ține cont și de un lucru pe care l-am solicitat eu însumi, și anume să reamintim că principalii răspunzători pentru respectarea legislației sunt acele state unde se desfășoară principala activitate economică. Nu putem uh, să-i cerem Uniunii Europene să preia funcția unui polițist. După motul, uh, dacă nu se respectă, atunci Uniunea va interveni. Nu. Nu putem înlocui statele membre statele unde se desfășoară prelucrarea, procesarea și comercializarea ulterioară. De asemenea, îi se cere Uniunii Europene să exercite presiunea asupra celor state membre cu care avem relații comerciale. Pentru că acestea, prin structurile lor de stat, fac astfel încât și pe teritoriile lor să se respecte legislația în vigoare. Iată ce am solicitat în amendamentul de compromis. În continuare, există alte subiecte importante. De pildă, punerea în aplicare a cererilor privind o procedură corectă schimbul de opinii și de experiență. Nu e vorba doar de standarde. Toate acestea se regăsesc în amendamentele de compromis. De altfel, recent am discutat și despre problema minereurilor și cum uh, procedăm. E vorba aici de un model de lucru care are deja o anumită istorie, deja a trecut printr-o lungă procedură legislativă în Parlamentul European, s-a bucurat de sprijinul majorității și cred că acest model ar putea să se aplice și în alte domenii. După cum spuneam, am o părere favorabilă, mai ales în ceea ce privește continuarea activității noastre pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mai există alți colegi care doresc să intervină. Da, Hedy. Având în vedere că nu e în sală comisia, am să dau ție cuvântul. Am o întrebare pentru raportor, Ignacio. Doamnă Corau, mulțumesc înainte de toate colegilor pentru intervenție și E păcat că raportorii din umbră nu sunt în sală pentru amendamentele de compromis. Sunt convins însă că mâine vom reuși să ajungem la o înțelegere care să mulțumească pe toată lumea. Referitor la întrebarea privind relația dintre propunerile 1 și propunerea din partea statului Ecuador, cred că lucrurile sunt încă în curs de desfășurare. E un domeniu unde ar trebui să încercăm împreună să creăm ceva. Dacă din tabăra europeană venim cu o propunere normativă, iată de ce avem nevoie de ajutorul și participarea comisiei care până acum a lipsit și să venim cu norme mai bune care să poată fi folosite de ONU și să îmbinăm cu propunerea Ecuadorului, cred că am putea, într-adevăr, să ajungem la o, un rezultat mulțumitor, dar comisia ar, ar trebui cel puțin să participe. Mulțumesc, înțeleg că e, mâine e o întâlnire cu raportor din umbră prevăzută pentru a discuta cele 29 de amendamente de compromis. Rămâne de văzut așadar care sunt amendamentele de compromis care vor integra observațiile colegilor. Vom, vor, vom vota pe data de 30 mai. Îi mulțumesc raportorului. Acum, dragi colegi, s-a încheiat această parte a ședinței noastre. Avem o pauză până la 5 jumate, unde vom avea întâlnirea comună cu Comisia pentru Bugete și Afaceri Externe în sala 3C50 mai jos. De obicei, nu prea ne încadrăm atât de bine în timp, așa că acum aveți timp la dispoziție pentru activitățile noastre. Vă mulțumesc!